pas. Mulțumesc, vreau să mulțumesc membrilor pentru întrebările lor și comisarului desemnat pentru răspunsurile date. Acum, comisarul desemnat va putea să facă o declarație uh, de încheiere uh, uh, nu mai mult de 5 minute am fost uh, suficient de disciplinați, așa încât uh, puteți să depășiți cu 1-2 minute sau puteți să reveniți la o serie de teme la care nu ați putut da un răspuns. Domnule comisar desemnat, aveți uh, cuvântul pentru declarația finală. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați membri ai Comisiei ECON. Vă mulțumesc pentru această audiere. Sper că ați putut să puneți întrebările pe care le-ați dorit. Mi s-a promis o, o audiere corectă și cred că acest lucru s-a adeverit. Ați avut ocazia de a mă întreba ce, tot ceea ce ați dorit. Am luat notă de direcția unor teme recurente. Mă voi gândi la ceea ce s-a spus și voi monitoriza zonele pe care m-am angajat. În ceea ce privește termenii portofoliului, vreau să parcurg prioritățile principale și să subliniez ceea ce intenționez să fac, ceea ce sper că corespunde cu câteva dintre întrebările dumneavoastră. În primul rând, în domeniul implementării, vreau să închei munca începută de pre- predecesorul meu și de comisia dumneavoastră pentru a acorda stabilitate sectorului financiar. Mă voi aplica cu multă energie pentru ca aceste reguli să fie transpuse în realitate, pentru ca MIFID, directiva bancară și CRD4 să devină realitate majoritatea dintre dumneavoastră uh, mi se pare că își doresc ca eu să duc lucrurile la bun sfârșit și sper că Parlamentul va continua să fie implicat în proces. Aceasta este și intenția mea. Există o idee legată de aplicare, evaluare și revizuire. Nu are rost să avem reguli comune dacă acestea nu sunt puse în aplicare, însă trebuie să și revizuim regulile pe parcurs. Trebuie să fim pregătiți să facem față potențialelor noi surse de risc. Unele dintre acestea deja sunt anticipate, reforma structurilor bancare prea mari pentru a falimenta însă și acolo unde nu există un mandat clar G20. Pe partea internațională, care a fost evocată de câteva ori, cred că există o opinie clară de a asigura că regulile sunt aplicate bine pe piețele internaționale. Așadar, cred că trebuie să avem standarde convenite la nivel internațional, echivalențe și să recunoaștere reciprocă și să mergem chiar mai departe ca serviciile financiare să fie incluse ca parte centrală din TTIP. S-a spus cât, câte ceva despre importanța consumatorilor și utilizatorilor serviciilor financiare în sensul că cu toții trebuie să punem accentul pe consumatori și pe utilizatori. Sunt de acord, am putea începe prin a um, reuni organizațiile de consumatori pentru a vedea cum poate funcționa mai bine piața unică, piața asigurărilor, piața bancară. Dacă această idee este uh, privită cu ochi buni, voi implica și comisia dumneavoastră. După aceea, importanța locurilor de muncă și a creșterii. Cea mai mare amenințare pentru stabilitate, și știu că stabilitatea este foarte importantă pentru mulți dintre dumneavoastră, cea mai mare amenințare, așadar, este o creștere scăzută și un șomaj mare. Nu putem să ne gândim la o reglementare complet separată de creștere, însă, printr-o serie de inițiative sub uh, Uniunea uh, Piețelor de Capital, putem introduce uh, reglementări pentru ca serviciile, serviciile financiare să susțină economia reală în cele 28 de state membre. Și reiterez că este vorba de cele 28 de state membre vreau să lucrăm la acest lucru împreună. Pe termen scurt, după cum am menționat, voi pune accentul pe, a, să, pe asistarea lui Jean-Claude Juncker în legătură cu planul de investiții pentru zona euro, pentru a mă asigura că sistemul financiar își joacă rolul. Și, în ultimul rând, aș dori să mă refer la serviciile financiare uh, și la mine, și anume transparența. Ca și concept, transparența este un principiu central pentru buna funcționare a piețelor financiare și este esențial pentru relația pe care sper să o am cu dumneavoastră. Poate nu suntem de acord pe fond, dar sper că nu vom, vor exista dezacorduri pentru că nu v-aș fi acordat toate informațiile necesare conform principiului transparenței și încrederii și respectului reciproc. Cred că am reușit să clarific uh, în această audiere că sunt un om pragmatic uh, care caută consensul la nivel politic. Eu sunt un om al faptelor, nu îmi place să vorbesc neapărat despre lucruri. Uh, excepția este astăzi când am vorbit aproape trei ore. Tot ceea ce am reușit să fac în politică am fost prin conlucrarea cu alții, prin funcționarii civili, cu colegii mei, cu colegii din alte partide și dacă mă veți confirma, voi continua să lucrez în același fel cu dumneavoastră. Pentru a încheia, cred că cu toții avem o responsabilitate grea în acest moment crucial din istoria continentului nostru. Cred că cetățenii europeni își doresc ca lucrurile să se schimbe în bine și cred că împreună în acest domeniu, domeniu putem să avem un rol. Și sper că voi avea oportunitatea să lucrez cu dumneavoastră pentru a îndeplini această, acest deziderat și că vom avea o industrie a serviciilor financiare uh, bine reglementată în interesul tuturor și care să poate să susține o economie care să creeze locuri de muncă, să crească nivelul, nivelul de trai și uh, care să crească nivelul de încredere al cetățenilor în noi și în instituțiile europene și să uh, apere astfel rolul Uniunii. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Com- Vă mulțumim, domnule comisar desemnat. Vom avea o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise de la ora 17.30 până la 19. Înainte de a uh, uh, încheia această reuniune, o salut pe predecesoarea mea, Sharon Bowes. Mulțumim domnului Jonathan Hill. Uh, declară această ședință închisă.